Mes chers collègues, mesdames, messieurs. Dragi colegi, doamnelor și domnilor. Ne reluăm lucrările. Acum reuniunea noastră este publică. Vă rog frumos să faceți liniște uh, și rog pe toți cei care tocmai au intrat să ia loc dar să facă acest lucru fără prea multă gălăgie. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, revenim la punctul 4 de pe ordinea de zi, spune președintele. Tocmai am dezbătut asupra proiectului de buget anul 2011, președintele reia și se corectează, trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Și anume, votul asupra raportului interimar al lui Reimer Böge asupra cadrului financiar multianual pe perioada 2007-2013. Vă rog frumos să încetați orice fel de discuții în sală. Cred că toată lumea a primit lista de vot îl întreb pe domnul raportor dacă vrea să fac o scurtă introducere. Ja, vielen Dank, eh, Herr Vorsitz. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colege, dragi colegi. Avem eh, un eh, obiectiv strategic în acest raport, pe care deja l-am discutat, și anume că, dată fiind situația dificilă de adaptare a cadrului financiar multianual și, de asemenea, de adaptare a Uh, acordului interinstituțional, la tratarea, la intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, ne aflăm într-o situație de tranziție. Și de aceea acest raport este unul uh, interimar care dorește să transmită un semnal foarte clar Consiliului și Comisiei atunci când va fi votat în plenară vreau să vă spun că m-am uitat la amendamente și aș face următoarea propunere. Sunt pregătit să preiau toate amendamentele complet dacă dumneavoastră uh, doriți să uh, integrați acest pachet. Așadar, renunț la uh, voturile pe părți și, de asemenea, la amendamentul 8, pot să pun un plus din partea mea. Și dacă acest raport va fi astfel votat, atunci uh, marți va fi votat uh, la Strasburg și tendința pe care am observat-o este de fapt o solicitare către comisie și anume de a da o dimensiune politică a acestor uh, nevoi uh, tehnice de adaptare, și anume pentru a oferi o mai mare flexibilitate, o mai mare garanție, astfel încât uh, solicitările, nevoile bugetare până în anul 2013 să fie fixate pe o altă bază. Și vom mai discuta, domnule președinte, și despre ITER. Comisia trebuie să ia o situație, să ia o poziție serioasă și să facă o analiză și să vadă care dintre proiectele care trebuie încă finanțate până la sfârșitul lui 2013 um, vor avea efecte bugetare asupra bugetului uh, comunitar. Pentru că numai astfel am putea avea o politică bugetară pe termen lung, una uh, serioasă și solidă. De aceea avem nevoie de acest raport interimar. Mulțumesc. Mulțumesc Vă mulțumesc, domnule raportor. Există mai multe amendamente și raportorul este în favoarea lor. Am putea să le votăm împreună? PP-ul este de acord? Nu, liberalii nu. Bine, deci nu le putem vota în bloc. An. Aș vrea să vorbesc despre amendamentul 4. Deci noi putem să votăm totul în bloc, cu excepția amendamentului 4. Ceilalți sunt de acord? Prin urmare, votăm toate amendamentele, cu excepția amendamentului numărul 4, inclusiv amendamentele de compromis ale raportorului. Deci toate, exclusiv 4. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine se e împotrivă? Două voturi împotrivă. Abțineri. Nu sunt abțineri. Acum, amendamentul numărul 4. Doreați un vot separat? Nu. Deci, amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă. 7. Abțineri. 3 abțineri. Deci se adoptă și amendamentul numărul 4, la fel ca și celelalte amendamente. Da, trebuie să votăm și raportul uh, în forma sa finală. Deci votul final. Cine este pentru? Împotrivă. Două voturi. Abțineri. Deci două voturi împotrivă, nu sunt abțineri. Vă mulțumesc și îl felicităm pe domnul raportor și așa cum a spus și dumnealui, acest raport va putea să fie înscris pe ordinea de zi a sesiunii plenare de săptămâna viitoare de la Strasburg. Acum, următorul vot. Raportul domnului Calfin de la punctul 20 de pe ordinea de zi. Euh, c'est, pardon, il y a d'abord le budget rectificatif. Nu, mai întâi, bugetul rectificativ numărul 5 pentru OLAF. Adaptarea resurselor în legătură cu bugetul OLAF. Am ascultat prezentarea raportorului de la trecută, așa cum ne-a spus și domnul Surian, cum am mai făcut și cu alte ocazii, trebuie să votăm, ca să spun așa, cu anticipare. E un vot care va, a cărui rezultat va fi trimis celorlalte instituții după ce Consiliul se va fi pronunțat. La Susurian vrea să adauge ceva? Sau supunem direct la vot? Nu, nu are nimic de spus. Deci cine este pentru? Dumnealui este evident pentru. Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Un vot împotriva abțineri. Nu sunt abțineri. Deci raportul este adoptat. La fel se întâmplă și cu punctul numărul 19, proiectul de buget rectificativ numărul 7. Am discutat de două ori despre acest proiect de buget rectificativ. Consiliul ar trebui să își adopte poziția în cursul zilei de azi, dar, cum spuneam, noi uh, votăm înaintea lor. Domnul raportor, doriți să spuneți ceva? Foarte pe scurt, domnule președinte. A fost tăiat microfonul oratorului. Cred că adevărata victorie a Parlamentului și a Comisiei de Bugete a fost faptul că s-a uh, cerut existența acestei linii bugetare, a fost de altfel sugestia dumneavoastră, astfel încât Parlamentul să poată să participe la întregul plan uh, de redresare a economiei. Am discutat de mai multe ori în cadrul acestei comisii și de asemenea la trialog. Deci nu are sens să mai tărăgănăm lucrurile, să mai creăm alte întârzieri. Trebuie să dăm dovadă de spirit de pionerat. Deci eu cer colegilor să voteze pentru acest raport. Președintele, vă mulțumesc, domnule raportor. Deci supun la vot acest proiect de buget rectificativ numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Două voturi împotriva, abțineri. Nu sunt abțineri, deci este adoptat. Cu precizările pe care le-am făcut și mai înainte. Acum putem să trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi și anume modificarea regulamentului numărul 1905, care stabilește un instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare. Este raportul domnului Calfin. Ați primit lista de vot, avem 5 amendamente. Domnul raportor mai dorește să spună ceva? Nu. Putem să le votăm împreună. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Două voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt abțineri, deci și acest raport este adoptat. A, revine președintele, da, avem nevoie și de un vot final, totuși. Cine este pentru? Împotrivă. Tot două voturi împotrivă. Barbara, sunteți pentru sau împotrivă? Pentru, a spus președintele. Vă mulțumesc frumos. Acum putem să continuăm cu ordinea noastră de zi, să trecem la cererile de transfer și am să-i dau mai întâi cuvântul domnului Surian. Oui. Can you specify which? Puteți să-mi spuneți despre care cerere de transfer este vorba pe care trebuie să le votăm? Cred că numărul 14. Este o chestiune urgentă. E vorba despre ajutorul pentru Pakistan, spune raportorul. Nu! Numărul 40, spune președintele, este ajutorul pentru Sudan. Pakistanul și Sudanul nu sunt același lucru, dar uh, să, să spunem că ajutorul pentru Pakistan este foarte urgent și sunt în favoarea acordării acestui ajutor. Da, Ambele țări sunt uh, um, lovite de tragedii diferite care au avut loc în timpul verii. Deci suntem de acord și cu cererea de trasă numărul 40 și numărul 49, care era pentru Pakistan. Deci le supun la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă. Abține. Două abțineri. Se adoptă această cerere de transfer, deci la numărul 40. Acum numărul 49, ajutor de urgență pentru Pakistan. Cine este pentru? Vă mulțumesc împotriva. Abțineri? Două abțineri. Și această cerere de transfer este adoptată. Numărul 36 acum. Domnul raportor, putem să o adoptăm astăzi sau nu? Această cerere de transfer. Dacă nu, cu o altă ocazie. Deci numărul 36 pentru Olaf. Domnul Surian, da, sunt pentru. Deci, supunem la vot. Cine este pentru transferul numărul 36? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum în ce privește cererile de transfer pentru alte instituții, numărul C8 pentru Parlament. Domnul Manca este prezent, da, e așezat chiar în fața mea, îi dau cuvântul. Ďakujem, pán predseda. Máme niekoľko transferov. Jeden z nich je C8, Parlament. Mulțumesc. Este vorba de C8, transfer pentru Parlament. Este vorba de un transfer și anume s-a uh, depus o cerere pentru creșterea uh, sumelor pentru costurile operative ale Agenției de Voiaj din cadrul Parlamentului European. Nu am putut să includem acest lucru în uh, bugetul Uh, ordinar, așadar eu susțin uh, să votăm pentru. Euh, vă mulțumesc. Se supune la vot amendamentul, um, cererea de transfer C8 a Parlamentului pentru, împotrivă, vă mulțumesc, abțineri, se adoptă. Trecem acum la patru amendamente din partea Curții de Conturi. Domnul raportor, vă rog. Uh, dvora auditorul. prvi hovori o... Mulțumesc. Este vorba la primul transfer despre o rezervă orizontală de 5%, o rezervă care ține de o, un departament de traducere. Și eu uh, am discutat despre acest lucru data trecută, deci eu susțin uh, această creștere de 5%. Très bien. C'est euh, la... Domnul președinte, foarte bine. Deci e vorba de uh, cererea de transfer numărul 1. 1. Exact. Ah, Poate că ați putea să ne prezentați cele patru cerere de transfer în bloc și le-am putea vota în bloc. Bine. Acum, acum numărul 2. În mai, șase membri ai Curții de Conturi au părăsit serviciul, au venit șase persoane noi și a fost nevoie de uh, alocarea unor sume de bani pentru acest uh, schimb. Iar la trei este vorba de consolidarea capitalului care ține de întreținerea clădirilor. Nu e vorba de o sumă foarte mare, eu susțin, uh, eu propun să votăm pentru. La numărul 4 este vorba din nou de niște sume care nu sunt foarte mari. E vorba de um, chestiuni legate de mobilier și de băuturile coridoare în timpul ședințelor. Și, de asemenea, susțin uh, un plus, un vot pentru. Domnul președinte, foarte bine, vă mulțumesc. Raportorul este deci favorabil acestor patru cereri de transfer pe care tocmai ni le-a explicat. Atunci vă propun să le supunem la vot în bloc. Cine este pentru aceste patru cereri de transfer? Vă mulțumesc, împotrivă. Abțineri? Nicio abținere? două voturi împotrivă, foarte bine. Atunci aceste patru cereri de transfer se adoptă. Acum trecem la Consiliul Economic și Social. Cred că există aici trei cereri de transfer. Pe foaie figurează doar două, dar mai există încă un transfer în uh, temeiul articolului 46. Domnule raportor, poate ne le puteți prezenta toate trei? Ano, je tu viac prevodov kvôli tomu, že niektoré... Da, aceste cereri de transfer, aceste transfere sunt necesare, apar aici pentru că nu le-am votat data trecută. E vorba de niște solicitări care au fost făcute înainte de vacanța de vară. E vorba de o propunere orizontale care privește această rezervă de 5% pentru uh, traduceri, uh, pentru uh, instituții ca uh, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social. Uh, am uh, trimis uh, anumite informații colegilor prin internet care nu au apărut în Cobu News, pentru că a existat o greșeală, o eroare tehnică. Eu aș uh, propune să votăm pentru aceste transferuri. E vorba de transferuri care țin de activitatea Comisiei, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social. Este vorba de modificările orizontale și anume această rezervă de 5% pentru traduceri. Domnul președinte, foarte bine. E vorba deci de o rezervă introdusă ca urmare a uh, solicitării dumneavoastră, domnule uh, raportor, și care a fost acceptată de Consiliu. Foarte bine. Să pun la vot aceste trei uh, cereri. Pentru, mulțumesc, împotrivă, două, voturi împotrivă, abțineri, foarte bine. Atunci cele trei cereri de transfer se adoptă. Cred că nu mai există alte cereri de transfer pentru alte instituții. Ne mai rămân doar două voturi. E vorba de punctul 23 de pe ordinea noastră de zi, politica imobiliară și doamna Holmeier este raportor. Nu știu dacă vă amintiți pe de-o parte de problema clădirii din Stockholm. Și, pe de altă parte, din cauza unor motive de urgență, e vorba de reconstruirea uh, clădirii delegației Comisiei Europene în Haiti. Doamna Holmeier, vă rog, aveți cuvântul. Dragi colegi, stimate domnule președinte, în primul rând am să vă spun câte ceva despre această problemă de la Stockholm. Data trecută am ilustrat în detaliu situația, așadar acum n-am să intru în detaliu. Vreau doar să reamintesc punctele principale. De ce trebuie să ne dăm avizul aici? Motivul este următorul. În cazul acestor, uh, acestei clădiri, care este minunată, care are o foarte bună eficiență și tehnică și energetică, e foarte bună această clădire. Problema este că au apărut niște nereguli pentru că acum câțiva ani se semnase un contract care ne făcea practic imposibil uh, uh, luarea unei decizii acum, pentru că dacă am luat acum o decizie, trebuie să plătim atât de multe amenzi încât pur și simplu nu avem altă alegere. Uh, Așadar, un astfel de contract care nu ne mai permite, care practic a fost încheiat fără uh, aprobarea noastră, pentru că nu am fost implicați atunci. Uh, un astfel de contract este o abordare foarte uh, foarte problematică pentru că, conform articolului 179, noi ar trebui să luăm o decizie, dar nu mai putem să luăm o decizie. Așadar, cred că ar trebui să votăm pentru. Și în ceea ce privește problema din Haiti, care de asemenea a fost ilustrată, vreau să le spun colegilor că Uh, nu putem sigur să facem acolo o licitație foarte mare pentru că nu știm pe cine să implicăm în această licitație. Nu se poate face așa ceva în Haiti. Uh, clădirea a fost uh, grav avariată în urma cutremurului, încât foarte mulți dintre funcționari au trebuit să revină și să lucreze la Bruxelles. Așadar, trebuie ridicată o nouă clădire acolo. Cred că această procedură este una rezonabilă, cea pe care a propus-o Comisia, este pragmatică și este utilă pentru activitatea delegației noastre la Haiti. E vorba de uh, 1000, aproape 1050 de metri pătrați uh, cu uh, tot felul de module pentru uh, funcționari, pentru uh, tot personalul și uh, sigur că trebuie alocați bani pentru construire, pentru despăgubirea persoanelor care vor fi uh, uh, expropiate și uh, sunt uh, toate cifrele prezente în acest document. Nu vreau să intru în detalii, dar cred că e un program care e foarte ok și trebuie să votăm pentru. Domnul președinte, mulțumesc, domnule, doamna raportor. Dacă nu mă înșel, e vorba de mii pentru că interpreți au spus milioane. Da, în total, în total e adevărat, când facem suma tuturor uh, cifrelor, ajungem la 3,7 milioane. Mulțumesc, spune domnule președinte. Domnul Hartong a cerut să ia cuvântul. Korte reacție. Ik uh, lees onder G, de Commission on Budget should take a decision that is Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Comisia pentru bugete trebuie să ia o decizie în ceea ce privește această gestiune de tip economic. Aici nu mi se pare că există o gestionare economică adecvată și, da, sunt de acord cu 1, 2 și 3. Acestea trebuie să fie îmbunătățite pe viitor, însă Comisia pentru bugete nu poate să se exprime în mod favorabil pentru că am văzut că există aspecte care nu funcționează corect. Dar vă rog, doamna raportor. Vreau doar să-i atrag atenția colegului că dacă nu votează pentru, atunci va cauza uh, atât de multe costuri încât nu, le, nu le vom putea suporta. Deshalb haben wir die Meinung niedergeschrieben. Și de aceea mi-am exprimat această opinie mai devreme. Alors, je soumets au vote. Domnul președinte, foarte bine, se supune la vot. Mai întâi, aplicăm articolul 179, aviz pozitiv în ceea ce privește clădirea Centrului European de Prevenire și Control al Boilor din Stockholm. Este avizul recomandat de raportor. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna cine este pentru. Vă mulțumesc împotrivă. Domnul Artong este împotrivă, doamna Andreasen, bun. Cine uh, abțineri? Vă mulțumesc. Deci, hotărâm deci să nu avem un ave- aviz. Am acceptat. A, nu, mă scuzați, spune domnul președinte. Nu, nu, am acceptat avizul. Acum, în ceea ce privește Haiti. Data trecută am hotărât să dăm un aviz. Acum avizul este pozitiv. Și acum, în temeiul articolului 179, având în vedere că există o situație de urgență în Haiti, avem aici o propunere din partea raportorului și anume să nu dăm un aviz. Cine este pentru propunerea raportorului pentru Haiti? Vă rog, ridicați mâna. Vă mulțumesc împotriva. Vă mulțumesc abțineri. O abținere. Deci, astfel, s-a hotărât, nu aplicăm 179, articolul 179 pentru delegația Comisiei Europene în Haiti. Vă mulțumesc, dragi colegi! Iată că aici încheiem votarea și putem să ne întoarcem acum la punctul 11 de pe ordinea de zi și vă dau cuvântul raportorului nostru. E vorba de propunerea făcută de Comisia Europeană pentru modificarea acordului interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în cadrul financiar multianual pentru a răspunde nevoilor de finanțare suplimentare ale proiectului ITER. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Propunerile de finanțare a proiectului ITER comparate cu ceea ce am văzut deja la Galileo, la programul alimentar și la programul de redresare financiară, uh, e o situație și mai complexă și mai complicată. Proiectul ITER este un proiect internațional. Pe lângă Uniunea Europeană, SUA, China, Japonia, India, Rusia și Corea de Sud se mai implică în acest proiect. Nu am să intru acum în uh, detalii în ceea ce privește contribuțiile pe care le plătește fiecare actor. Vreau să vă spun doar că ponderea voturilor este între comisie și uh, între comisie și statele membre, bine, această pondere a voturilor trebuie reechilibrată pentru a vedea de unde anume vin uh, contribuțiile comunitare. În trecut, dacă mi-aduc aminte bine, în, la președinția, în timpul președinției germane am auzit deja despre și am negociat uh, primele chestiuni legate de probleme de finanțare. Avem acum o propunere care se bazează pe concluziile decizi, uh, deciziei Consiliului din 12 iunie 2010, în care Consiliul spune își dă votul pozitiv pentru încheierea cu succes a programului ITER. Comisia s-a alăturat acestui vot pe 27-28 iulie la Cadaraș. Consiliul ITER a avut o reuniune specială care a pus la punct nevoile de finanțare uh, suplimentară. În comunicarea Comisiei se spune că acest uh, scenariu de referință a fost adoptat ad referendum. Așadar, uh, autoritatea bugetară trebuie să aprobe această finanțare. Bun, deci acum aceasta este sarcina noastră. Este vorba de un exercițiu permanent între instituții în care instituțiile discută pentru a vedea cum se poate finanța uh, um, proiectele internaționale. Până acum acest lucru se întâmpla între comisie și, comisie și Consiliu fără ca Parlamentul să fie implicat. Fie că era vorba de un pachet de stabilizare financiară sau alte chestiuni, întotdeauna același model. Această situație este foarte complicată pentru că acest lucru nu se referă doar la o revizuire a cadrului financiar multianual și e nevoie de 400 de milioane prin uh, scăderea plafonului, astfel încât în anii 2012 și 2013 să se opereze o majorare a uh, fondurilor pentru rubrica 1A care să compenseze această sumă. Nu, e nevoie de mai multe elemente, de mai multe tranșe. E vorba de o redistribuire de 460 de milioane de la cel de-a șaptelea program cadru de cercetare, dintre care 100 de milioane să fie, uh, să curgă în 2012 și restul banilor în 2013. Vreau să vă spun că Consiliul uh, Comisia ITRE uh, s-a pronunțat împotriva acestei realocări a fondurilor și încă 540 de milioane suplimentare, așadar în total 1,4 miliarde, despre această sumă este vorba acum, 540 de milioane trebuie să fie găsiți uh, la un moment uh, ulterior. Comisia spune în propunere că în concilierea bugetară din noiembrie 2010 se va face acest lucru și dacă va fi necesar um, acest lucru uh, atunci când se va face revizuirea bugetară în cadrul uh, uh cadrului financiar multianual. Așadar, cel târziu la concilierea din noiembrie 2010, instituțiile trebuie să uh, dea o declarație comună, să adoptă o declarație comună. Consiliul a subliniat faptul că contribuția Uniunii Europene va fi în mod clar um, limitată la 6,6 milioane de euro până în anul 2020. Așadar, în următorul cadru financiar multianual din 2014 și uh, această cifră va juca un rol. Și situația devine și mai palpitantă, pentru că noi aici în Parlament, sigur că avem fiecare opinia proprie cu privire la acest raport. Există anumite grupuri politice care nu sunt deloc în favoarea acestuia, cum e grupul meu. Uh, știu că există o discuție cu privire la finanțarea acestui proiect, dacă ar trebui într-adevăr să, să se facă o um, limitare a cheltuielilor pentru ITRE. Pentru că poate că există domenii de unde, unde s-ar putea face economii, unde s-ar putea renunța la cheltuielile suplimentare. Știu că uh, undeva peste 20-30 de ani uh, vom ști doar care va fi efectul acestui proiect asupra uh, economiei europene Comisia a spus că pentru perioada de după 2013 se va fixa o contribuție anuală, așadar o sumă fixă care va fi inclusă în uh, perspectiva financiară pentru fiecare an. Avem acest raport interimar pe care l-am votat și avem o problemă în ceea ce privește revizuirea cadrului financiar multianual, pentru că conform tratatului de la Lisabona, acest lucru se poate face doar cu unanimitate, iar flexibilitatea care este subliniată prin, uh, prin acordul interinstituțional și anume decizia până la 0,03% din venitul național brut și de asemenea constituirea de alte rezerve pentru a finanța astfel de proiecte este o problemă pentru noi. Nu știu dacă uh, Comisia poate să confirme, dar uh, din ziarele din Austria, uh, ministrul uh, pentru agricultură, Belacovic, și ministrul de finanțe, Prăl, au semnalizat clar că această realocare de la, din categoria a doua nu nu li se pare acceptabilă această realocare propusă de comisie de la 2 către 1A. Așadar, E clar că e nevoie urgent să negociem, pentru că dorim o îmbunătățire a propunerii uh, Comisiei în, uh, pe liniile acordului interinstituțional și a tratatului de la Lisabona. Mă apropie acum de sfârșit, domnule președinte. Eu cred că trebuie să analizăm încă o dată cu atenție acest proiect, să evaluăm în ce măsură și câte fonduri suplimentare sunt într-adevăr necesare. Propunerea financiară, eh, cea comisiei, spune că eh, bugetul pentru 2010 este afectat și celelalte mijloace de finanțare ar trebui să fie puse la dispoziție în anii 2012-2013 și după aceea. Și având în vedere experiența cu Galileo și cu pachetul de redresare pentru redresare financiară, dat fiind faptul că marjele necesare pentru anii următori uh, sunt din ce în ce mai mari, eu nu cred că noi, în Comisia pentru Bugete, ar trebui să uh, Uh, răspundem pozitiv unei astfel de recomandări a Comisiei. Ar trebui să solicităm Comisiei ca, în primul rând, să se analizeze cu mare atenție acest proiect, dacă uh, acest proiect de însemnătate internațională se dorește a, a se continua sub egida Uniunii Europene, atunci să avem o abordare foarte clară și structurată în ceea ce privește finanțarea ITER și nu să uh, finanțăm pe petice, un pas aici, un pas acolo, luând bani de aici, de acolo. Eu cred că um, ar trebui să-i spunem clar Comisiei că pe această bază nu se poate pune la punct o finanțare serioasă pentru proiectul ITER. Așadar, avem nevoie de un de o propunere care să ne uh, prezinte un plan clar de finanțare, astfel încât să nu ne trezim că uh, în anii 2012-2013 apar uh, reduceri, apar uh, nevoi de realocări de fonduri. Așadar, nu cred că ar trebui să lăsăm uh, Comisia să ne uh, joace pe degete pentru, și spunându-ne că vor rapid să aibă un răspuns în uh, două luni de zile. Nu, avem nevoie de un text care să fie considerabil mai bun decât cel pe care îl avem azi în față. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule raportor. Am primit mai multe cereri de luări de cuvânt și am să cer la sfârșit comisiei să răspundă la întrebări și să ne dea uh, poziția sa. Acum domnul Haglund are cuvântul. A, nu? Îmi cer scuze, James? ar fi foarte bine atât pentru mine cât și pentru ceilalți colegi, cred, dacă comisia ar lua cuvântul acum și după aceea noi, membrii Comisiei Bugetare, ne uh, vom spune părerea după ce am ascultat poziția comisiei. Președintele, dacă înțeleg eu bine, James își dorește să asculte acum răspunsul comisiei. Domnule director general, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia este cât se poate de dispusă să vine în întâmpinarea așteptărilor Parlamentului și să se exprime favorabil în ce privește propunerea sa. Uniunea Europeană, din câte știți, s-a angajat cu tot sufletul în proiectul ITER pentru că îl vede ca pe o posibilitate de a rezolva um, disponibilitățile de energie pe termen lung și a hotărât uh, să um, găzduiască pe propriul său teritoriu, mai precis în localitatea Cadaraș, acest proiect. Este un proiect de mare anvergură și la fel cu alte asemenea proiecte care sunt uh, concepute într-un domeniu puțin cunoscut, e foarte greu să faci precizări. Și în același timp, fiecare dintre noi este uh, uh convins de faptul că e nevoie să stăpânim costurile, chiar dacă este vorba despre un domeniu, cum spuneam, greu de uh, definit și unde costurile sunt greu de predefinit. Acum, concret, s-a vorbit despre acest uh, supracost de aproximativ 4 miliarde de euro. Și credeți-mă că uh, el a fost analizat, uh, examinat, auditat și acest lucru s-a făcut atât din partea celor care se ocupă direct de proiectul ITER, cât și de Consiliu și de reprezentanții statelor membre. A avut loc o discuție aprofundată în cadrul unui grup special de lucru care a fost uh, um, organizat de președinția spaniolă și concluziile au fost că ar trebui să existe o finanțare de 1,4 miliarde de euro pentru anii 2012 și 2013. Propunerile Comisiei încearcă să găsească, ca să spun așa, o cale de mijloc între ce se cere la uh, rubrica 1A, acest efort de investiții care se face în detrimentul altor programe care sunt și ele uh, vector de creștere economică în Uniunea Europeană. Deci, cum spuneam, o cale de mijloc între acest efort de investiții și posibilitatea de a găsi uh, um, resurse noi atunci când acest lucru este posibil. Tocmai din acest motiv, Comisia propune o uh, reafectare a 460 de milioane de euro în cadrul rubricii 1A, 100 de milioane pentru 2012 și 360 de milioane pentru 2013. Uh, deci noi am plecat de la ipoteza că uh, aceste 400 și ceva de milioane erau ușor de imobilizat și credem că cele 560 de milioane care mai rămân de finanțat ar putea să fie găsiți conform unor proceduri similare. Domnule președinte, această metodă a fost pusă la punct în baza acordului interinstituțional în vigoare. Deci, ținând cont de uh, această marjă de flexibilitate de 0,03% din produsul național brut. Însă această marjă uh, este pusă sub semnul întrebării de serviciul juridic al Consiliului și mai multe state membre se opun de asemenea acestei marje. Vor avea mai mult ca sigur loc mai multe discuții cu privire la această marjă în cadrul regulamentului financiar care va fi rediscutat. Acum, e vorba despre o chestiune urgentă sau nu? Ce pot să vă spun eu este că noi ținem cont de acordul asupra nevoii de finanțare și metodii de finanțare, un acord care s-a încheiat la sfârșitul lunii iulie și care trebuie să țină cont de posibilitățile bugetare reale. La sfârșitul lunii septembrie va avea loc o nouă reuniune a Consiliului de Administrație a ITER și evident că partenerii implicați în proiect vor dori să știe care este poziția autorității bugetare din Uniunea Europeană și noi, din partea comisiei, ne-am dorit să putem să le spunem că lucrările progresează în mod pozitiv, dar uh, din punctul de vedere al Consiliului lucrurile nu stau chiar așa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule director general. Acum îi dau cuvântul domnului Haglund. Chairman, we had a very long discussion. Mulțumesc, domnule președinte. Noi, la grupul liberal, acum câteva săptămâni am avut deja o discuție foarte serioasă pe această temă și doresc să mulțumesc lui Reimer, pentru că foarte multe puncte pe care noi le-am evocat la grupul nostru au fost evocate și acum. Drept să vă spun, mie îmi vine greu să înțeleg, probabil pentru că sunt nordic, să înțeleg uh, lucrurile. Uh, pur și simplu nu e de înțeles. Dacă ai o marjă atunci trebuie să te limitezi în uh, această marjă. Nu înțeleg cum se poate depăși astfel. E, nu, nu pot să mă mulțumesc cu această explicație, cum că e foarte greu de prevăzut lucrurile, mai ales că e vorba de cercetare. Eu cred că lucrurile pot fi prevăzute, pot fi planificate și nu cred că această explicație este destul de bună. Apoi, în ceea ce privește motivele Uh, de ce am ajuns într-o astfel de situație. Aceste motive nu ni se par suficient de întemeiate, cel puțin așa credem noi la grupul liberalilor. Pe ansamblu, noi suntem de acord cu propunerea uh, făcută de raportor. Și vă atrag atenția asupra unui lucru, și anume că e vorba de 1,4 miliarde de euro care să fie investite în acest proiect. Dar dacă vrem să realizăm concret uh, strategia UE 2020, nu cred că ne putem permite să uh, preluăm aceste sume de la cercetarea și inovarea și să le transferăm în, într-un astfel de proiect. Trebuie să vedem ce se va întâmpla pe viitor în Uniunea Europeană, iar aceste sume vor fi necesare pe viitor pentru că poate ne vom regăsi într-o situație în care strategia aceasta UE 2020 nu va da roade pentru că nu am finanțat-o suficient. Și nu uitați că am început cu strategia de la Lisabona, să haideți să nu terminăm tot atât de prost și cu strategia UE 2020. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul președinte, mulțumesc și acum Paul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, Comisia ITRE am discutat foarte mult uh, acest uh, proiect. Proiectul ITER este un proiect de cercetare de bază foarte important, care deja se derulează de mai mulți ani și se va mai derula și în viitor, vreme de mulți ani. De aceea cred că atunci când vine vorba de reorganizarea și raționalizarea proiectului, e nevoie de noi uh, uh, indicatori pentru a vedea ce se poate uh, implementa pe uh, termen scurt. Uh, Propunerea de modificare din partea Comisiei și Consiliului uh, în ceea ce privește programul cadru de cercetare sau a CIP sau a agriculturii, agricultura unde tocmai acolo vrem să um, susținem uh, energiile regenerabile sau uh, CIP unde avem uh, proiecte foarte inteligente. Nu credem că aici se pot face reduceri. În această perioadă de criză financiară uh, să uh, avem nevoie de continuitate, pentru că e vorba de proiecte care au început în 2008, se continuă până în 2010. Sigur că și programul literar are nevoie de uh, bani, dar poate că după ce se stabilizează economia, vom putea să obținem fonduri uh, noi pentru acest uh, proiect. Avem de asemenea proiectul uh, de uh, comercializare a certificatelor de emisii și aici am, am avea nevoie de uh, bani și de asemenea am putea să obținem bani din, dintr-o eventuală taxă pe carbon. Dar nu cred că putem să acceptăm o reducere de 20% a resurselor pentru programul cadru de cercetare. Este absolut inacceptabil acest lucru pentru noi. Guardia Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Da, cred că suntem cu toții destul de acord cu uh, poziția exprimată de raportor. Însă ceea ce aș fi dorit să vă spun este că încă o dată și de acum lucrurile se repetă, sunt deja de câțiva ani în Parlamentul European, iată că încă o dată ne aflăm într-o situație um, destul de rigidă în ceea ce privește bugetul și perspectivele financiare. Și ce pot să vă spun este că această propunere de finanțare nu este acceptabilă. Aici e vorba de 1,4 miliarde de euro. Și această tehnică, aș spune eu între ghilimele, de a transfera sume dintr-un cadru financiar în altul, E de fapt o tehnică, deși Consiliul spune că, nu, că este una perfect uh, corectă, mie nu mi se pare a fi o tehnică corectă. Nu se pot retrage peste 400 de milioane, 460 de milioane de euro din uh, cel de-al șaptelea program cadru pentru a fi alocate unui alt proiect. Trebuie să vedem care uh, vor fi posibilitățile de finanțare pentru aceste noi priorități doar în momentul în care am finanțat deja prioritățile pe care le aveam până în prezent. Acum, e vorba și de această sumă de 540 de milioane care trebuie găsite ulterior. Și mi se pare mie că această sumă va fi găsită cu o tehnică sau cu o metodă, printr-o metodă similară. De aceea trebuie să ne Uh, zbatem în continuare pentru a avea suficientă marjă de manevră pentru acest buget și pentru perspectivele financiare viitoare, în așa fel încât să nu mai trebuiască să abordăm pe viitor astfel de teme de discuții care mi se pare mie că uh, ne duc doar într-o fundătură. Mulțumesc, spune domnul președinte în spaniolă. Acum, încă o altă voce spaniolă și e vorba de domnul Gariga. Însuși. Mulțumesc, domnule președinte. Mie mi se pare că ni se cere să ne vindem pantofii ca să ne cumpărăm o pălărie, ceea ce nu mi se pare mie a fi o metodă de planificare bugetară corectă. În fine, sunt sigur că dacă dumneavoastră întrebați toți deputații Parlamentului acesta uh, ce părere au, ei bine, toată lumea spune da, că programul ITER e un program care merită să aibă dublu, triplu fonduri uh, din uh, banii comunitari. Eu cred că e un proiect de viitor pentru energie, pentru a face față schimbărilor climatice, pentru dezvoltarea tehnologică în Europa, dar nu în astfel de condiții. Nu în astfel de condiții, așa cum spuneau colegii, să se retragă bani din fondurile agriculturii, din fondurile celui de-al șaptelea program cadru de cercetare, uh, să lăsăm astfel toate proiectele de cercetare suspendate în aer și să alocăm aceste fonduri doar programului ITER, mie nu mi se pare că e o metodă de planificare bugetară serioasă. Și întotdeauna uh, știm că se vine în ajutorul Consiliului, de multe ori prin intermediul unor decizii bugetare luate în mod precipitat. Uh, dar în acest caz, domnule președinte, Aș spune că lucrurile sunt și mai grave, pentru că nici măcar nu avem o această propunere uh, concretă în ceea ce privește revizuirea uh, programului multianual la jumătate de drum. Eu cred că ar trebui mai întâi să avem cifre concrete, să știm exact cum anume sunt executate pe aceste programe plurianuale, multianuale, să știm care vor fi cifrele pentru viitoarele perspective financiare și doar cu astfel de circumstanțe clar definite și cunoscute vom putea să luăm o decizie. Însă, în momentul de față, această propunere a Comisiei Europene nu poate fi luată în considerare, chiar dacă este o propunere care are un merit, și anume um, acela de a încerca să găsească bani acolo unde nu sunt. Însă, după cum vă spuneam la președinte, nu cred că putem să acceptăm o astfel de propunere. Și atunci, din, din două una, ori așteptăm mai întâi revizuirea la uh, jumătate de drum, Uh, și vom vedea care vor fi perspectivele financiare, ori dacă nu, va trebui să introducem finanțarea programului ITER în următoarele perspective financiare. Nu avem altă soluție. Domnul președinte, mulțumesc. Mai avem încă mul- câțiva oratori înscriși. Vă rog să fiți conciși, cât mai conciși posibil. Știu că se exprimă deja treptat un consens pe această temă în comisia noastră. Deci, cred eu că putem să avansăm repede. Doamna Isabel Durand. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu cât se poate de succintă. Dacă e să facem comparații vestimentare, atunci pot să adaug încă una. Nouă vezilor nu ne place proiectul global, deci casa, ca să spun așa, dar chiar și atunci când trebuie să finanțăm apartamentele din imobilul respectiv, noi ni se pare că lucrurile se fac într-un mod cu totul neserios. Pe de o parte, discutăm despre perspectivele financiare și despre nevoile de a finanța prioritățile din programul 2020 și pe de altă parte uh, deja vedem uh, că se scapă lucrurile de sub control în ce privește proiectul ITER. Eu una cred că este un proiect deosebit de uh, contestabil, pentru că nu-mi place atunci când se face o comparație între Galileo și ITER. Galileo va fi util pentru foarte mulți operatori, eu nu știu cui va fi util ITER, dar asta, ca să spun așa, este o uh, poziție de mm, fond a verzilor. Dar eu cred că această metodă nu este acceptabilă pentru că ne vom regăsi într-o situație din care vom ieși foarte greu și va fi apoi dificil să finanțăm adevăratele priorități bugetare. Mulțumesc, domnul Lavia, acum are cuvântul. Domnule președinte, sunt absolut de acord cu poziția raportorului, însă aș vrea să adaug, să pun o nouă întrebare comisiei. Din câte am înțeles eu acum, acum de la capitolul 2 din bugetul 2010 vor fi luați 400 de milioane de euro. Apoi, mă uit la punctul 24, Early Warning System, sistem de avertizare rapidă, și văd în această notă că după primele patru luni de executare a bugetului, am depășit cheltuielile cu 240 de milioane de euro în ce privește funcționarea pieței interne. Și de asemenea o creștere cu 728 de milioane de euro în ce privește uh, uh, cheltuielile pentru ajutorul extern. Deci, chiar după evaluările comisiei am uh, cheltuit mai mult cu 700 și câteva milioane față de ce era prevăzut. Deci eu unul nu mai înțeleg unde este coerența. Pe de o parte, ni se spune că ne întindem mai mult decât ne este plapuma în ce privește cheltuielile și pe de altă parte, văd că se sustrag 400 de milioane din același buget 2010 pentru a finanța programul de cercetare ITER. Mulțumesc, stimate coleg. Acum Ingrid Gresla are Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să spun ceva. Gestionarea marilor proiecte în Uniunea Europeană lasă într-adevăr de dorit. Dacă ne uităm la modul în care s-a desfășurat acest proiect până acum, atunci nu cred că e o problemă de finanțare sau de tehnică bugetară. Dacă vrem acum să introducem uh, modificări structurale, uh, vom avea pe viitor din nou această situație. În anul 2008 s-a făcut un studiu uh, privind programul Galileo și programul ITER de, de la centrul CEPT, Centrul pentru Politici Europene, și acest studiu a arătat foarte critic um, problemele de, uh, de contractuale, program, problemele de gestiune. Și cred că trebuie să cerem Comisiei Europene să se analizeze acum uh, structura de bază a uh, ITER, și anume construcția care prin care uh, Uniunea Europeană dă 50% din bani, dar are doar o fracțiune din uh, ponderea deciziei acolo. Așadar, trebuie să vedem exact ce anume se întâmplă acolo. Pentru că cred că e nevoie de un uh, consiliu tehnic care să uh, vadă exact, să analizeze care sunt problemele tehnologice și care să poată să ofere consiliere uh, structurilor de conducere. Acest lucru ar trebui să-l cerem comisie. Mulțumesc. Merci, James Ellis. Mulțumesc. James Ellis are cuvântul acum. Eu, unul, am să spun lucruri complet diferite de ce au spus colegii mei. Eu, unul, am fost dintotdeauna foarte mândru să văd că Europa era lider în această tehnologie și este un sentiment uh, împărtășit de cei din uh, um, teritoriul meu. E adevărat însă că costurile au scăpat de sub control, nu e normal acum să se ceară 1,4 miliarde în plus. E adevărat că acest sit este chiar în țara dumneavoastră, domnule președinte, și ar trebui să fim cât se poate de prudenți. E adevărat că este un proiect serios care poate are niște probleme uh, fundamentale, dar ar fi bine ca cei care se ocupă de acest proiect să vină poate în fața comisiei noastre și să ne spună clar care sunt problemele și de ce aceste costuri suplimentare. În concluzie, vreau să spun următorul lucru. Dacă Comisia este de acord să cerem o nouă propunere și să așteptăm evaluarea de la jumătatea perioadei a um, um, perspectivelor, um, perspectivelor multianuale, perspectivelor financiare multianuale, atunci mă întreb, acest proiect va înceta să existe și atunci cum uh, vom apărea noi în ochii restului lumii după ce ne-am zbătut atât de mult ca acest proiect să fie pe teritoriul nostru. Deci mă întreb dacă n-ar trebui să reluăm totul de la capăt pentru a repoziționa lucrurile. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Mă bucur să aflu că Partidul Conservator este pentru acest proiect. E bine să te gândești de două ori înainte de a te împotrivi acestei cereri de transfer. Cu aceasta închei lista oratorilor, cum uh, știți foarte bine, um, avem ordine de zi încărcată, deci acum ultimii oratori, doamna Carvalho, mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider proiectul ITER ca fiind unul foarte important. Este primul proiect de dimensiune globală, un astfel de proiect de dimensiuni mari în Europa. De asemenea, sunt de părere că fuziunea reprezintă un element de viitor pentru Europa. Și consider de asemenea și că se, flexibilitatea pentru cercetarea este foarte importantă. Dar, cu acestea fiind spuse, dacă analizăm proiectul ITER așa cum este, eu cred că nu e doar o chestiune de flexibilitate și de cercetare. Este prea devreme în uh, stadiul acesta de evoluție al proiectului să uh, știm care vor fi noile descoperiri științifice uh, Uh, în acest proiect. Eu cred că pe undeva proiectul nu este suficient de optimizat, nu este suficient de structurat. Sunt de acord cu colega Grasel și anume că va trebui să analizăm structura proiectului, modul managementul acestui proiect. Pentru că pe de o parte, n-ar trebui să-l oprim, dar, dar dacă nu facem nimic pentru a schimba structura proiectului, acest lucru se va întâmpla și se va repeta pe viitor. Deci ar trebui să punem anumite condiții uh, în așa fel încât să vedem mai întâi cum anume funcționează ITER, care sunt motivele acestor uh, dificultăți, să vedem ce s-a întâmplat, în așa fel încât pe viitor să creăm condițiile necesare pentru ca astfel de situații să nu se mai uh, repete pe viitor. Eventual am putea avea un grup de sprijin, un grup de lucru care să analizeze aceste subiecte și care să ne permită să uh, luăm decizii în cunoștință de cauză. Mulțumesc, până domnul președinte. Gelbrand. Mulțumesc, domnule președinte, și eu sunt absolut convins că acest proiect este unul foarte important și este un proiect de viitor. Sunt convins de asta. Dar, cu toate acestea, știm că există probleme, probleme mari. Și să nu amestecăm viitorul proiectului cu problemele de procedură sau dificultățile actuale uh, cu care ne confruntăm. Sunt două lucruri care trebuie să rămână distincte. Aș avea totuși o întrebare către comisie. Aici e vorba de un proiect global Uh, India, China, Japonia, Statele Unite sunt parteneri. Deci ar trebui să fim mândri că noi, în calitate de Uniune Europeană, am reușit să obținem acest proiect aici, în Europa, în loc să fie într-un într alt, un alt continent. Apoi, a, întrebarea este următoarea. 1,4 milioane miliarde de euro. Aș vrea să știu dacă această sumă reprezintă suma finală suplimentară numai pentru Europa sau suma finală suplimentară pentru toate uh, țările partenere? Poate că celălalt, ceilalți parteneri ar putea să contribuie la acoperirea acestei sume. Domnul președinte, mulțumesc. Și acum domnul Surian. Căsănăm a szót, Én magam is azt gondolom, hogy fontos... Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord Uh, e adevărat că e vorba de un proiect foarte important și n-ar trebui să ne uh, precipităm și să refuzăm acest proiect. Dar, în calitate de raportor pentru acest proiect pentru 2010, trebuie să vă spun că nu pot să mă pronunț în favoarea unei astfel de metode, în favoarea unei astfel de soluții. Eu sunt de părere, domnule președinte, că da, există un consens în comisia noastră pe această temă. De aceea, comisia noastră deocamdată nu este în măsură să accepte astfel de metodă de lucru. Acum e cu totul altceva dacă ne gândim la lucrul următor și anume dacă marea majoritate dintre noi uh, înțeleg bine care sunt elementele esențiale uh, ale acestui uh, proiect. trebuie să identificăm totul, costurile, costurile suplimentare, pentru că nu uitați, vorba de 1,4 miliarde de euro. Uh, nu putem accepta să se găsească soluții Uh, dar uh, aceste soluții să, uh, să, să pericliteze alte proiecte. Și știm că această tendință se repetă în fiecare an din partea Consiliului. Foarte bine. Și acum doamna Jensen, spune domnul președinte. Moment. În min grupă er der... Vă mulțumesc. Domnule președinte, în cadrul grupului meu, părerile sunt împărțite. Unii sunt deosebit de entuziaști, este și cazul meu, și la fel cu colegul Eles, găsesc că este un proiect deosebit de fascinant și sunt cei care consideră că acest proiect este costisitor. E adevărat că trebuie să ne aducem contribuția, dar proiectul e una și uh, finanțarea e alta. Mi se pare inacceptabil când uh, luăm dintr-o parte și din alta câțiva fir firei ca să ajungem cât de cât la o parte din sumă și acum Comisia aproape că nu ne dă de ales și ne spune trebuie să acceptați reduceri din finanțările pentru alte programe, pentru că altfel nu facem față acestei cereri de fonduri suplimentare. Eu una cred că trebuie să așteptăm evaluarea de la jumătatea parcursului, poate că deja vom avea ocazia să vorbim despre ea uh, săptămâna viitoare și, de asemenea, cred că ar trebui să evaluăm care sunt nevoile reale pentru acele proiecte de mare anvergură, precum Galileo sau ITER. dacă ne uh, plimbăm de la un iceberg la altul și vedem numai vârful și nu și uh, uh baza, atunci nu o vom scoate la capăt. Președintele, îți mulțumesc, An. Acum am să rog pe Reimer să uh, facă un rezumat al dezbaterii și să ne spună care sunt informațiile suplimentare pe care are intenția să le ceară comisiei și comisia va putea să răspundă ulterior. Aș vrea și eu să fac două observații. Mai întâi, e oarecum straniu să vezi că Comisia, sub presiunea Consiliului, trebuie să facă o revizuire a cadrului financiar multianual și totul este valabil cu excepția unui singur proiect acest proiect uh, de considerabil. Practic nu există alte proiecte de o asemenea mărime, de o asemenea vergură, unde Uniunea Europeană uh, este lider. Este foarte greu pentru Parlamentul European, pentru că noi de luni de zile cerem o revizire a perspectivelor financiare și această revizire a fost refuzată. și am trebuit să ascultăm tot felul de aluzii din partea Consiliului care ne spunea că Parlamentul de dovadă de uh, irresponsabilitate atunci când vrea să cheltuiască mai mult. Și, cum spuneam, pe de o parte am, ne-am lovit cu acest refuz și, pe de altă parte, acum ni se cere să acceptăm o redistribuire a fondurilor și o, o alocare de fonduri suplimentare pentru un total care nu este deloc neglijabil. De asemenea, ce mă amuză oarecum în această prezentare este că se cere o mărire a cheltuielilor din 2012 încolo. În 2011 nu se cheltuie nimic. Se dorește prelevarea de pat, a 400 de milioane din bugetul 2010. trebuie să fim atenți și să discutăm aici la Comisia de Bugete, pentru că dacă nu prelevăm aceste 400 de milioane în 2010, atunci riscăm să avem un excedent sfârșitul anului și atunci vor fi 400 de milioane de euro pe care îi vom rambursa statelor membre. Deci, dacă îmi permiteți să spun astfel, propunerea Comisiei are acest merit de a păstra pentru uh, scopuri de politică europeană bani care altfel ar fi rambursați statelor europene. Din nefericire însă pentru această propunere, eu constat, după ce am ascultat pe diferiții membri, că cei care sunt de acord cu uh, cheltuiala nu sunt de acord cu sursa fondurilor și viceversa. Deci e greu să obții o majoritate de voturi pentru. Domnule raportor, vă dau cuvântul ca să puteți să trageți concluziile. Da, în primul rând vreau să mă alătur uh, președintelui în ceea ce a spus. Eu cred că, după ce a spus și uh, doamna Khan, cu privire la contribuțiile tuturor uh, statelor, la acest proiect. Cred că, într-adevăr, e nevoie să discutăm în continuare cu toți uh, cei responsabili implicați în acest proiect. Tot ce discutăm uh, noi aici nu este o chestiune procedurală, să spunem foarte clar, ci uh, chestiune bugetare sunt întotdeauna înalt politizate. Și pot să fiu de acord cu ceea ce a spus doamna Carvalho despre proiect în întregimea sa. Haideți să presupunem că ceea ce a spus James, James Ellis e corect. Am impresia că majoritatea opiniei merge în această direcție, că ITER este un proiect care merită susținut, tocmai pentru că Europa are un rol de lider în acest proiect. Acesta este majoritatea opiniei. Dacă însă lucrurile stau astfel, atunci ar trebui să așteptăm ca și Comisia și Consiliul, luând notă de toate dificultățile pe care le avem în uh, planificarea multianuală, să vină cu o altă propunere de finanțare, astfel încât ITER să aibă o bază solidă pentru următorii ani de zile, nu să vină cu această abordare pe bucățele, pe tranșe, care până la urmă um, ne va Uh, face să discutăm din nou și anul viitor și celălalt an și tot așa. Pentru, pentru o bucățică și o altă bucățică și atunci avem, suntem ridicoli până la urmă. Uh, deci vreau să-i spun domnului director general foarte clar că eu ca și raportor nu am să mă las intimidat de uh, acest termen că există un, uh, o întâlnire a Consiliului ITRE la sfârșitul septembrie și noi până atunci trebuie să luăm o decizie, să am putea și noi să lua, reacționăm mai pozitiv decât uh, uh, până acum. Iar uh, când ne uităm ce se întâmplă la Consiliu, cât de greu s-au decis ei, de ce nu s-au decis ei mai repede? Așadar, opinia mea personală este următoare. Eu nu am nimic împotrivă dacă pe baza unei propuneri îmbunătățite considerabil la uh, concilierea bugetară din noiembrie să ne așezăm cu toții la masă, așa cum se propune, și să încercăm să găsim pe calea negocierii o soluție rezonabilă, dar acest lucru luându-se în considerare lucrurile pe care le-am spus astăzi aici. Deci uh, acest lucru poate să vă facă o impresie foarte clară despre opinia din Comisia pentru Bugetea Parlamentului European, domnule director general. Aceasta nu este o bază pe care să putem începute, începe discuțiile. Ne spuneți 400 milioane din uh, uh, rubrica 2, uh, apoi uh, luăm bani de la programele pentru cercetare. Nu, pentru că în cele din urmă avem nevoie de majoritate în Parlamentul European. Uh, și dacă fiecare din aceste propuneri de o bucățică, aici, deci o bucățică de acolo, uh, obține uh, majoritate, una obține majoritate aici, alta obține majoritate la uh, colegii noștri din alte grupuri politice, până la urmă întreaga propunere nu va avea majoritate. Așadar, cerem o nouă propunere și suntem dispuși să discutăm cu dumneavoastră pe baza acesteia. Da, într-adevăr, uh, Colegii au avut dreptate atunci când au spus că nu trebuie să ne lăsăm uh, intimidați și, într-adevăr, să vedem, uh, după cum a spus și Alan, să utilizăm uh, banii care rămân în 2010, să nu lăsăm această perioadă moartă până în 2012. Domnule președinte, cred că putem să mergem în această direcție. Suntem de acord că comisia trebuie să vină cu un pachet întreg pentru toată perioada Uh, pentru că nu este vorba aici doar de ITER, e vorba și de alte proiecte și în perspective financiare trebuie să, uh, să, să le discutăm, trebuie să găsim soluții sau cel puțin să ne pregătim pentru această conciliere bugetară din noiembrie. Dar, în orice caz, cu o abordare mai pragmatică și mai bună decât cea pe care o avem astăzi uh, pe masă. Très bien. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le Mulțumesc, domnule raportor, mulțumesc, domnule director general. Vom continua să ne gândim pe această temă, așa cum a propus domnul raportor. Trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi. E vorba de un schimb de opinii pe marginea raportului doamnei Andreasen referitor la îmbunătățirea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate al Uniunii, îndeosebi în zona euro. Doamna raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ceea ce analizăm acum este posibilitatea de a relansa pactul de stabilitate și de creștere, care, după părerea mea, nu și-a îndeplinit obiectivele, tocmai din cauza faptului că nu a fost suficient de strict implementat. Și în articolul 126, Tratatul Uniunii Europene fixează în mod clar procedurile care trebuie să fie respectate. Însă acestea nu au fost puse în mișcare în momentul în care țări mari sau țări mici au uh, încălcat pactul de stabilitate. Curtea de Justiție a trebuit să intervină, iar eu sunt îngrijorată de un lucru. Dacă instituțiile europene nu sunt serioase în ceea ce privește sancțiunile, dacă nu sunt serioase în ceea ce privește eforturile lor de a îmbunătăți creșterea economică în Uniunea Europeană, atunci nu văd cum am putea să ieșim din criză. Procedurile există, acestea trebuie doar să fie implementate. De aceea cer urgent Consiliului să acționeze. Al doilea aspect care, după părerea mea, ar putea duce la succes, tocmai pentru a revigora pactul de stabilitate și creștere, e posibilitatea de a implica în acest demers parlamentele naționale. Trebuie să identificăm măsurile corectoare cele mai bune, tocmai pentru a uh, acționa. Corective cele mai bune, tocmai pentru a acționa. Iar în ceea ce privește mecanismul de stabilitate financiară, de stabilizare financiară, acesta reprezintă o garanție pentru cele 60 de miliarde care au fost acordate acestui pachet. Și știm că foarte multe din statele membre se află într-o perioadă de criză și atunci, ca prin urmare, întreb Comisia Europene, cer Comisia Europene să ne spună la nivel uh, de Uniunea Europeană care vor fi prioritățile de uh, cheltuieli de la buget tocmai pentru a obține astfel de garanții. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc doamnei raportor. Doamna Andreasen a pregătit un aviz foarte scurt, dar foarte precis. Și acum dau cuvântul lui Ferber. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Uh, am examinat cu atenție uh, propunerile Uh, doamnei Andreasen. Din păcate, acestea contravin poziției din grupul meu politic uh, referitor la pactul de stabilitate și creștere. Nu știu cum uh, am putea analiza acest nou mecanism de stabilizare. Noi nu vom vota în favoarea acestui aviz. Și de altfel ne punem întrebarea dacă în zilele ce vor urma nu cumva vom depune amendamente împotriva acestui aviz. Vă rog, cine mai dorește? Domnul Gariga. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și domnul Farm, colegul meu, uh, pot să vă spun că, spre exemplu, la punctul 1, nu cred că e de competența comisiei noastre de buget să se pronunțe pe, proceduri, uh, pe marginea procedurilor împotriva statelor membre. Cred că acest lucru revine mai degrabă în sarcina Comisiei pentru Afaceri Economice. Uh, da, doamna Andreasen are dreptate când spune că uh, anumite referiri la mecanismul acesta de stabilizare financiară ar trebui să existe, să fie făcute, pentru că acesta, într-adevăr, acest mecanism are un impact clar asupra bugetului anual, asupra plafoanelor, uh, plafoane pe care tocmai le-am discutat în această comisie, în comisia noastră pentru bugete. În orice caz, uh, eu cred că plecând de la anumite amendamente uh, și pe când de la punctul 1, care nouă nu ni se pare acceptabil, vom înainta anumite amendamente, în așa fel încât acest aviz să poată fi adoptat ulterior. Uh, aș vrut să vă rog, domnule președinte, ca termenul de depunere al amendamentelor să fie până pe 17, pentru că aici se, e marcat în document până pe data de 15. Ori uh, noi lucrăm deja acum la amendamentele pentru bugetul 2011, deci nu vom avea timp suficient. De aceea vă rog să ne acordați două zile în plus, în așa fel încât să putem redacta anumite amendamente pe marginea acestui aviz. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte notez sugestia dumneavoastră și anume să amânăm de pe 15 până pe 17 septembrie data limită de depunere a amendamentelor. În principiu, eu sunt favorabil, dar având în vedere că am prevăzut să votăm la Comisia pentru Bugete în ședința noastră maraton de pe 26, 27, 28 și 9 septembrie, asta ar însemna că amendamentele nu vor fi disponibile decât într-o singură versiune lingvistică nu vă putem garanta traducerea acestora în toate limbile. Și acum doamna Anjansen. Øh, Mulțumesc, domnule președinte. Am primit acest uh, aviz într-o singură limbă și deja termenul este fixat pentru data de 17. Nu cred că vom avea probleme. Sunt de acord cu Salvador Garriga. Și eu cred că toată această chestiune a celor 60 de miliarde de euro acest lucru ne interesează pe noi la Comisia pentru Bugete. La acest lucru ar trebui să ne referim în uh, intervențiile noastre. Pentru că uh, și acest lucru va fi de interes și pentru grupul meu politic. Aici vom depune amendamente. de Mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul, doamna raportor? Da, vă mulțumesc, domnule președinte. Nu pot să-i răspund lui Goran Far, pentru că el nu a intrat în detalii motivele pentru care se opune acestui proiect de aviz. În schimb, pentru a răspunde domnului Gariga, eu cred că este important, chiar dacă nu e neapărat de competența comisiei noastre, uh, să vorbim despre sancțiuni. Căci Altfel, nu are niciun sens să faci aceste investiții și să iei aceste angajamente dacă nu există și un mecanism de uh, sancționare. Apoi, uh, colega antevorbitoarea mea a spus că se va concentra asupra chestiunii celor uh, 60 de milioane, deci uh, am reținut acest lucru. Președintele, într-adevăr, e un raport cu o uh, mare importanță bugetară și chiar dacă Comisia ECON este competentă în, pe fond, noi am vrut să redactăm un aviz căci atunci când am examinat proiectul uh, de buget rectificativ numărul 7, ne-am dat seama că dacă dorim să avem securitate financiară în zona euro, dacă vrem să fim siguri că mecanismul uh, creat pe 9 mai funcționează bine și în mod credibil uh, în, în ochii operatorilor financiari, și dacă ne dorim ca asemenea măsuri să se perenizeze, atunci este indispensabil ca și din punct de vedere juridic și din punct de vedere bugetar, dispozitivul să fie unul sigur. atunci când uh, s-au aflat într-o situație de urgență, guvernele au fost nevoite să ia hotărâri. Poate că lucrurile s-ar fi desfășurat altfel, fără această uh, hotărâre din data de 9 mai, dar acum, cum spuneam, avem datoria să ne asigurăm de faptul că acest mecanism este uh, bine transpus în, din punct de vedere bugetar. Așa cum au spus mai mulți dintre dumneavoastră, vă sugerez ca termenul limită de depunere a amendamentelor să fie 17 septembrie la prânz și vom încerca ca respectivele amendamente să fie traduse în cât mai multe limbi cu putință. Mulțumesc, doamne raportor. Acum trecem la punctul 13 de pe ordinea de zi, care va fi probabil ultimul discutat astăzi, pentru că le-am amânat pe toate celelalte. Colegul nostru, domnul vicepreședinte Calfin, ne va prezenta acest proiect de reformă al garanției acordate Băncii Europene de Investiții pentru activitățile sale externe. Și domnul Cur, care este director executiv la Banca Europeană de Investiții, în mod normal este în sală. Îl salutăm. Și acum dau cuvântul domnului raportor. President. Um, dear colleagues, uh, we, have all... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, am început deja să discutăm uh, această chestiune în termen general. Iar astăzi avem uh, în față un document de lucru pe care vreau să vi-l uh, pun în atenție, care aduce niște chestiuni suplimentare la care e nevoie de soluții înainte să adoptăm raportul final al comisiei noastre. Ce avem până acum? Avem o propunere a comisiei bazată în mare parte pe grupul înțelepților uh, opinii ale experților externi, propunere care stabilește cadrul pentru continuarea până în 2013 a mandatului Băncii Europene de Investiții în operațiile, operațiunile sale în afara Uniunii Europene. Știți că parte dintre acestea, din statele ACP, de exemplu, fac obiectul unui alt acord, dar toate celelalte regiuni sunt uh, practic acoperite de acest mandat. Revizuirea intermediară a acestui mandat este rezultatul a unei, uh, unei decizii a Curții Europene, Curții Europene. Mandatul actual se încheie în octombrie 2011 Așadar, până la această dată, și dați-mi voie să sper că nu vom crea tensiuni uh, inutile uh, legate de acest uh, termen. Așadar, înainte de această dată, trebuie să ne punem de acord cu Consiliul într-o procedură de codecizie privind continuarea mandatului până în 2013. Atunci când vorbim despre continuarea mandatului Băncii Europene de Investiție în operațiunile sale externe, trebuie de asemenea să luăm în considerare perspectiva care apare în raportul grupului înțelepților. După cum uh, poate vă amintiți, uh, președintele era Michel Camdesu care sugera fixarea unui cadru pe termen lung. Să ne gândim la modul în care se va dezvolta BEI în viitor după 2013. Dânsul are niște recomandări foarte interesante cu privire la modul în care s-ar putea uh, desfășura activitatea Băncii Europene de Investiții. Cred că atunci când discutam despre încheierea acestui mandat, ar trebui să luăm în considerare cel puțin parte dintre soluțiile posibile pentru modificările uh, luate acum la acest punct intermediar. Propunerea Comisiei, din punctul meu de vedere, este o bază foarte bună pentru activitatea Parlamentului European. Ea se bazează pe o serie uh, de opinii. Nu e vorba doar de grupul înțelepților uh, și de experții externi, ci de asemenea e vorba de alte părți interesate, ca țările beneficiare, organizațiile non-guvernamentale, care uh, sunt foarte interesate și active atunci când se discută despre mandatul Băncii Europene de Investiții. Comisia Europeană sugerează în propunerea sa, aduce, vine cu o propunere care creează condiții mult mai bune pentru o coordonare între obiectivele Uniunii Europene și activitatea Băncii Europene de Investiții. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l observăm. Pentru că atunci când vorbim despre mandatul extern al uh, brațului financiar al Uniunii Europene, sigur, uh, Trebuie să vedem cum se potrivește acest lucru cu obiectivele politice ale Uniunii Europene în regiunile respective. Propunerea Comisiei Așadar, face un pas foarte important în alinierea acestor obiective politice la mandatul Băncii Europene de Investiții. În al doilea rând, propunerea Comisiei creează, de asemenea, condiții mult mai bune pentru o coordonare a procesului decizional uh, între diferite instituții din Uniunea Europeană și Banca Europeană de Investiții. În al treilea rând, propunerea Comisiei fixează o bază mult mai coerentă pentru activitatea BEI în afara Uniunii Europene. Stabilește uh, obiective orizontale de nivel înalt și, de asemenea, orientări specifice și cadre uh, pentru diverse regiuni. Obiectivele la nivel înalt creează condițiile pentru ca Banca Europeană de Investiții să aibă o politică mult mai consecventă și mai coerentă în diversele regiuni din afara Uniunii Europene. Trebuie să vă spun că Banca Europeană de Investiții a acumulat o experiență foarte bună deja în aceste regiuni în care este activă și este foarte important să construiască pe ceea ce s-a realizat deja. Uh, propunerile venite de la Banca Europeană de Investiții, contribuțiile uh, deșilor de asemenea merită atenția noastră, uh, atenția prioritară a comisiei noastre. Există însă și anumite aspecte la care ar trebui să ne gândim atunci când vom vota raportul final. Vreau, înainte să mă refer la acestea, să vă spun că avizul Consiliului pare să fie mai degrabă conservator, dorește să păstreze lucrurile în mare măsură așa cum au fost uh, până acum. Uh, se creează, se dorește crearea unor condiții Uh, conforme propunerii comisiei, dar nu Consiliul nu dorește să meargă foarte departe în schimbarea parametrilor de bază ale, ai activității BEI. Sunt două aspecte foarte importante pe care trebuie să le analizăm atunci când ne hotărâm, ne stabilim poziția. În primul rând, obiectivul general al Băncii Europene de Investiții. Dorim să creăm capacitatea acesteia, o capacitate de instituție de dezvoltare în cadrul BEI. Această chestiune uh, apare în raportul domnului Cam care sugerează să ne gândim la crearea acestei, acestui braț financiar al Uniunii Europene care să coordoneze diversele politici de, um, instituționale, să le coordoneze cu politica de dezvoltare. Dorim o capacitate mai puternică care să permită BEI să se axeze mai mult pe obiectivele de dezvoltare. Sau am putea să ne gândim în Parlament la o altă soluție, să creăm o instituție în afara BEI. Sau pur și simplu să nu ne gândim la această, această chestiune în momentul de față. Dar eu aș spune că acesta este o chestiune importantă pe care trebuie să o discutăm. Al doilea aspect se referă la plafoane, plafoanele cu care lucrează Banca Europeană de Investiții în uh, regiunile în care are activitate. Sunt uh, țări uh, considerate țări eligibile care rămân în același plafon de până acum. Luând în considerare faptul că în anumite regiuni activitatea băncii a fost uh, foarte bogată și că aproape 60% din plafoane au fost deja acoperite înainte de um, a ajunge la mijlocul mandatului. De asemenea, sunt incluse țări noi, ceea ce trebuie să ne dăm seama va uh, duce la mai puține oportunități pentru BEI de a se implica în regiuni foarte importante, în uh, vecinătatea Uniunii Europene. Există și niște elemente suplimentare pe care vreau să vi le supun atenției. În primul rând, rolul instituțional atunci când fixăm prioritățile BEI. Sigur că Comisia are o propunere foarte fermă, dar eh, Comisia are un rol foarte important, dar sigur că în același timp eh, e nevoie de implicarea Serviciului European de Acțiune Externă în fixarea obiectivelor și, de asemenea, cred că și Parlamentul trebuie să fie responsabil de monitorizarea performanțelor și rezultatelor activității BEI în țările din afara Uniunii Europene. În al doilea rând, dacă dorim să fixăm uh, scopuri mai clare legate de dezvoltare, atunci ar trebui să avem niște criterii clare prin care să ajungem la aceste obiective și, de asemenea, niște indicatori pentru a măsura uh, în ce măsură aceste obiective sunt realizate. Din nou, dacă intrăm în detalii, vom vedea că avem foarte multe chestiuni de discutat și foarte multe întrebări la care trebuie să răspundem. Mai există o altă chestiune legată de cooperarea cu celelalte instituții financiare internaționale. În aceste țări, BEI colaborează cu uh, Banca Mondială, cu uh, instituții de dezvoltare națională, cu alte instituții comerciale sau necomerciale care uh, lucrează în domeniul dezvoltării sau finanțării, raportul cam de sugerează ceva foarte valoros, cred eu, și anume să, creeze, să se creeze o platformă care să le permită tuturor celor care contribuie la dezvoltarea într-o regiune să-și coordoneze activitatea în țara respectivă. Consiliul, din câte văd eu, ar dori ca această chestiune să fie discutată în detaliu mai uh, pe viitor. Eu cred că ar trebui să începem această discuție, măcar să fixăm cadrul discuției um, privind o astfel de platformă. Pentru că avem o experiență foarte bună, Banca Europeană de Investiții are deja o experiență foarte bună în uh, colaborarea cu alte instituții financiare. O altă chestiune pe care trebuie să o luăm în considerare este combinarea combinația între granturile europene și creditele oferite de BEI. Foarte adesea, combinarea creditelor ar uh, oferi ar face ca fondurile BEI să fie mult mai accesibile, permițându-i băncii să fie mult mai activă în țări care nu uh, au un rating de credit foarte ridicat. Mă refer acum la țările sărace și cred că exact asta am dorit să obținem în țările respective. Uh, din nou și în acest uh, domeniu, banca are o experiență pozitivă. Dacă intrăm în detalii, ne dăm seama că sunt uh, și aici uh, o serie de probleme care trebuie rezolvate, dar și acesta ar trebui să fie un domeniu, unul dintre domeniile majore asupra căruia să ne concentrăm. Sunt și alte aspecte legate de transparență, rolul, posibilitatea ONG-urilor din uh, statele beneficiare să se implice în monitorizarea activității BEI. BEI. De asemenea, s-au făcut îmbunătățiri foarte importante în ultimii ani în ceea ce privește excluderea unor uh, companii care sunt înregistrate în paradisuri fiscale, ceea ce este o chestiune foarte importantă. Există încă cereri din partea ONG-urilor pentru creșterea transparenței și cred că, dată fiind experiența acumulată de BEI până acum, nu cred că acest lucru va pune probleme. În cele din urmă, nu, nu am făcut o prezentare exhaustivă, dar am încercat să mă focalizez asupra chestiunilor principale pe care trebuie să le discutăm Așadar, în final, câteva cuvinte despre eliberarea despre mm, mandatul uh, suplimentar al băncii. Până acum, la BEI există un uh, fond de 2 miliarde care a fost în rezervă, iar Comisia propune ca această rezervă să fie eliberată și să îi se permită băncii europene de investiții să uh, utilizeze aceste fonduri suplimentare, pentru o, o activitate suplimentară. Uh, ideea este ca BEI să financeze uh, proiecte pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice în multe țări, ceea ce e o idee bună, fără să intru acum în plafoanele pentru regiuni, dar păstrându-se un echilibru între acestea. Uh, în orice caz, dacă suntem de acord ca această rezervă, această garanție să fie eliberată pentru a putea fi folosită, ceea ce eu vă sugerez, trebuie să vedem dacă proiectele finanțate în anumite țări, dacă vrem să includem aici cerințe suplimentare pentru acestea, pentru că dacă BEI, de exemplu, finanțează proiecte în China sau în India, uh, noi vrem ca aceste țări uh, să fie de acord cu poziția Uniunii Europene în foruri ca și um, Copenhaga sau alte foruri care sunt legate de uh, schimbările climatice dacă vrem acest lucru sau pur și simplu nu luăm uh, acest aspect politic uh, în considerare când ne gândim la activitatea BEI în aceste țări. Acestea sunt uh, chestiunile principale, domnule președinte, pe care ar trebui să le discutăm. Avem un program destul de strâns, după cum apare și în Cobu News. Vom încerca, eu voi încerca să vă supun atenției raportul la sfârșitul lunii octombrie, în ultima săptămână din octombrie. Înainte de aceasta avem uh, șapte comisii care sunt implicate în Parlament în uh, elaborarea acestui uh, aviz. Încercăm și personal fac tot ce se poate pentru a mă coordona cu colegii din celelalte comisii. Vom avea de asemenea consultări cu celelalte părți interesate, astfel încât atunci când elaborăm raportul și îl prezentăm, prezentăm comisiei, uh, majoritatea chestiunilor pe care le-am uh, menționat eu acum să fie prezentate cu soluții clare și acceptabile pentru toată lumea. Dacă, în mod ideal, ne punem de acord cu Consiliul, atunci uh, vom putea să finalizăm procedura cu un vot în plenară până în ianuarie. Dacă vom avea nevoie de un timp suplimentar pentru uh, conciliere, Uh, în orice caz, ar trebui ca acest lucru să aibă loc uh, neapărat în prima lună din anul viitor, astfel încât să ajungem la o soluție în uh, primăvara, până în primăvara anului viitor, cel târziu, astfel încât să nu punem probleme băncii europene de investiții în activitatea pe care o desfășoară în regiunile din afara Uniunii Europene. Acesta este așadar calendarul pe care vi-l propun și, încă o dată, trebuie să facem toate eforturile astfel încât uh, acest uh, proces se desfășoare cât mai uh, bine cu putință, pentru că este unul de mare interes politic pentru mulți colegi. Mulțumesc, domnule raportor. Natorul a cuvântul. Aba da, doamna Helga Trupel. Uh, for delivering uh, the speech. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru această pre- uh, informații. Da, cred că este un subiect foarte interesant și anume care ar trebui să fie uh, viitorul politicilor de investiții ale Băncii Europene de Investiții în țările din afara Uniunii Europene și anume în ce măsură ar trebui ca aceste investiții să fie cofinanțate sau nu. Și uh, văd că dumneavoastră doriți să abordați aceste subiecte în uh, aviz. Știu că există oarecare, aș spune așa, divergență de opinii între Franța și Germania în ceea ce privește modul în care funcționează politica europeană de investiții. Aș dori să știu dacă în raportul noastră veți evoca acest aspect sau eventual raportul noastră se situează deasupra acestui conflict, acestui diferențe de investiții. Domnul președinte amintește tuturor că nu discutăm de Banca Centrală, ci discutăm despre Banca Europeană de Investiții. Aici e vorba de o nuanță. Bun, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci mulțumesc raportorului nostru. Și după prezentarea excelentă pe care ne-a făcut-o, aș dori să subliniez importanța politică a uh, mizei în joc. Așa cum a amintit domnul raportor, grupul înțeleților uh, ă, condus de domnul Condusu a avut uh, politețea și curtoazia să vină în fața comisiei noastre pentru a ne prezenta concluziile înainte ca aceste concluzii să devină publice și înainte ca acestea să fie prezentate comisiei ECON. Și există câteva aspecte din punct de vedere politic care sunt foarte importante în acest proiect, mai ales într-o perioadă așa cum au subliniat și dezbaterile noastre din această după-amiază, uh, într-o perioadă în care banii sunt rari și scumpi. Deci eu n-aș fi surprins ca să existe un acord uh, între cele trei instituții în momentul concilierei. Sau, dacă nu, atunci uh, acordul va fi că va trebui să mulgem și mai mult această vacă, și anume Banca Europeană de Investiții, tocmai pentru a finanța proiecte comunitare. Bineînțeles, noi nu trebuie să spunem în regulament cum anume aceste uh, credite și împrumuturi acordate de Banca Europeană de Investiții vor fi repartizate în afara Uniunii Europene. Nu. Însă e vorba de un fundal, de un context al dezbaterii noastre referitoare la viitorul uh, băncii europene de investiții. Deci un context pe care nu trebuie să-l pierdem din vedere. Apoi, pe de altă parte, așa cum spunea și domnul Calfin, ajutorul acordat unor proiecte în țări în curs de dezvoltare reprezintă deja rolul multor instituții uh, financiare internaționale, regionale, spre exemplu Banca Mondială, uh, regionale, toate cele care există în contin- pe anumite continente și subcontinente. Știți foarte bine că în luna noiembrie, spre exemplu, dacă totul se derulează ca pe roate din punct de vedere politic, vom avea un nou summit, Uniunea Europeană și Mediterana. Și unul dintre subiectele pe masa de discuții va fi tocmai crearea unei bănci pentru regiunea Mediteranei. Nu știm dacă decizia va fi luată, care va fi legătura între acest nou instrument și Banca Europeană de Investiții, dacă va exista o legătură. Și deci de aceea trebuie să ne gândim la modul în care vom utiliza instrumentele adecvate înainte, corecte, înainte de a crea noi instrumente, în așa fel încât această posibilitate nouă de investiții în cadrul Băncii Europene de Investiții, deci prin acest regulament, să se înscrie într-o armonie globală care există prin celelalte uh, proiecte deja existente. Și așa cum spunea și domnul Calfin, mai avem și problema condiționalității politice a acreditelor acordate, a împrumuturilor acordate. E vorba de un subiect uh, sensibil, asupra căruia Uniunea Europeană um, încă nu s-a pronunțat în mod eficient în ceea ce privește modul în care a finanțat uh, ajutoarele pentru dezvoltare. Noi, în toate acordurile încheiate cu țările beneficiare, înscriem în text anumite uh, reguli legate de această condiționalitate politică, dar în practică sancțiunile nu sunt uh, luate, nu sunt instituționalizate concret decât rare ori. E adevărat că un împrumut acordat nu e același lucru cu un ajutor acordat uh, într-un împrumut. Nu știu dacă e exact același lucru să pui o astfel de condiționalitate politică. În mod oficial, nu. În mod neoficial, rămâne de văzut. Vedeți că pe marginea unui astfel de subiect, uh, cei care se află la conducerea Băncii Europene de Investiții au și ei un cuvânt, un cuvânt greu de spus, pentru că aici e vorba și de deontologie, de uh, practica curentă a Băncii Europene de Investiții și uh, nu ne putem uh, permite să nu ținem seama de părerea lor. Iată deci câteva aspecte tocmai pentru a sublinia, uh, așa cum spunea și domnul raportor, importanța acestui subiect. Vrem să uh, indicăm faptul că această propunere are o latură oarecum neobișnuită. Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, deci deduc Uh, din acest lucru faptul că mm, colegii împărtășesc opinia colegului nostru. Domnule director, doriți să interveniți? Aveți vreo precizare de făcut? Think... Cu plăcere, domnule președinte. Eu cred că ceea ce ați spus dumneavoastră adineau și ceea ce a spus domnul raportor, iată aspecte deosebit de importante pentru noi. Aș dori să amintesc comisiei dumneavoastră Uh, ce face Banca Europeană de Investiții în afara Uniunii Europene. Ceea ce face acolo se face întotdeauna pe baza unui mandat. Noi implementăm orientări care ne-au fost trasate de către Parlament și Consiliu. Și astfel noi ne considerăm uh, ca o instituție care susține politicile uh, dumneavoastră și asta ar putea să constituie și un început de răspuns la întrebarea dumneavoastră legată de condiționalitate politică. Eu cred că nu e același lucru să acorzi o bursă sau să acorzi un credit, un împrumut. Uh, aici e vorba de proiecte pentru uh, adaptare la schimbările climatice, pentru îmbunătățirea condițiilor de viață în țările de origine, așa fel încât să schimbăm fluxurile migratorii și așa mai departe. Deci toate aceste elemente pot susține uh, politicile europene în aceste domenii și deci pot să răspundă în parte la grijorările noastre legate de condiționalitatea politică. Apoi, eu cred că Împreună doar putem să facem o muncă bună, pentru că bugetul și Banca Europeană de Investiții sunt două elemente intrisece. Nu putem avea un buget bine desfășurat dacă nu avem o Banca Europeană pe măsură și viceversa. Deci trebuie ca Banca Europeană de Investiții să aibă posibilitatea să acorde împrumuturi, baza, garanții în anumite țări. Deci, noi suntem convinși că e un sistem care funcționează foarte bine și de aceea suntem convinși că pe viitor acest lucru va funcționa pe baza bugetului. Uh, sunt de acord cu cele prezentate de domnul raportor, uh, care a fost foarte precis, care analiza foarte în detaliu aceste aspecte. Noi considerăm că și aceste aspecte sunt cruciale și dacă îmi permiteți câteva cuvinte doar pe marginea acestor aspecte. Mai întâi, dezvoltarea, aspect important. Nu pot decât să respect să repet ceea ce a spus uh, Comitetul Înțelepților, și anume dacă ni se cere să facem mai multe în domeniul dezvoltării, atunci vă rugăm, dați-ne și mijloacele necesare, iar mijloacele nu înseamnă doar resurse umane, ci și acces la burse și fonduri și așa mai departe, pentru că altfel nu putem să susținem dezvoltarea fără resurse. Iar în acest sens aș dori să subliniez faptul că în momentul în care discutăm de eficiență, eficiența a fost evocată de mai multe ori în uh, document, poate că nu e cuvântul cel mai bine ales, pentru că noi suntem de părere că putem demonstra în mod clar că suntem eficienți, atât de eficienți încât, așa cum spunea domnul Candusu, uneori nu suntem nu suntem poate chiar suficient de eficace pe măsură ce suntem atât de eficienți. Apoi, pentru a mă referi acum la plafoane. Ideea a fost să facem un efort uh, în această perioadă de criză pentru a răspunde așteptărilor și deci să sporim activitatea noastră uh, pe baza unui mandat, mandat acordat pentru ultimii doi ani. Uh, iar acest lucru poate că ar duce la acea diferență între mijloacele pe care le avem și mijloacele care se află în rezervă și ar putea explica suma finală. Apoi, în ceea ce privește rolul Parlamentului în acest sens, noi salutăm rolul sporit al Parlamentului în acest sens pentru a analiza uh, care sunt scopurile și pentru a analiza care sunt rezultatele. Poate că acest lucru în practic ar putea ulterior să pună anumite greutăți, pentru că uh, ar trebui ca Parlamentul să fie eventual, eu știu eu, uh, implicat și în implementare, deși noi suntem de părere că poate ar fi mai bine ca implementarea să ne revină doar nouă. Apoi, în ceea ce privește platforma și uh, mecanismul uh, evocat, da, acestea sunt aspecte importante, ar fi bine binevenite și le așteptăm cu nerăbdare. Apoi, în ceea ce privește uh, în ceea ce privește colaborarea cu anumite instituții care au fost domiciliate în paradisuri fiscale. Da, e adevărat că de multe ori ne putem uh, confrunta cu dificultăți. Uh, în momentul în care uh, încercăm să cofinanțăm anumite proiecte, dacă nu se aplică aceleași standarde, atunci țările care cofinanțează proiectele se plâng și um, cu cât mai repede, cu atât mai bine să găsim aceleași criterii care să fie a, aplicate tuturor. Apoi, în ceea ce privește sancțiunile sau, uh, știu eu, um, uh, da, sancțiunile care trebuie aplicate acelor țări care respectă sau nu respectă angajamentele uh, precum cele luate la Copenhaga. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar, pe de altă parte, vă atrag atenția asupra faptului că, spre exemplu, în China, Uh, avem proiecte nu pentru că chinezii au nevoie de uh, bani, ci pentru că au nevoie de expertiză tehnică și ne spun acest lucru în mod clar. Ei ne spun că îi putem ajuta să aleagă proiectele care sunt cu adevărat, au o valoare adăugată și nu doar proiecte pentru plăcerea de a avea proiecte. Și deci noi susținem această analiză tehnică și, pe de altă parte, aducem și tehnologie uh, fabricată în Europa. Deci trebuie să ținem seama și de aceste două aspecte în momentul în care formulăm o opinie. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, îi dăm cuvântul domnului raportor pentru a conchide. Domnul Calfin. Cred că dezbaterea uh, de data viitoare va fi deosebit de interesantă și așa cum a spus și domnul director, totul constă în a uh, vedea dacă politicile europene sunt cu adevărat eficace, nu doar eficiente. Și e de asemenea important pentru viitorul uh, Băncii Europene de Investiții. De asemenea, dacă este să discutăm despre rolul Parlamentului European, trebuie să hotărâm dacă nouă ne revine sarcina de a elabora politici sau și sarcina de a controla felul în care aceste politici sunt ulterior implementate. Oricum, sunt convins că vom conlucra foarte bine pe viitor. Președintele, vă mulțumesc, domnule raportor, în ce privește calendarul. Domnule raportor, tot ceea ce apare în Cobunius este exact, nu-i așa? Deci, pe 27 octombrie ne veți prezenta un proiect de raport. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 4 noiembrie și sperăm să putem să adoptăm raportul final pe 1 decembrie, știind că trei alte comisii trebuie să ne transmită avizele lor în mod normal, atât AFET cât ECON și INT ar trebui să uh, adopte aceste proiecte de aviz pe 25 și 26 octombrie. Dacă nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul, spune domnul președinte, cred că am epuizat toate punctele de pe ordinea de zi, mai multe documente v-au fost distribuite cu titlu informativ și vă reamintesc faptul că următoarea reuniune, care va fi un adevărat maraton, va avea loc începând cu 27 septembrie, 27 septembrie, mă scuzați, până pe 30 și s-ar putea să fixăm o reuniune suplimentară săptămâna viitoare, luni seara la Strasburg. Veți ști mâine dimineață dacă această cerere de reuniune suplimentară a fost acceptată sau nu. Acum, domnul Haglund, la punctul diverse. Vreau să știu dacă se mai pot depune amendamente în ce privește mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Pentru că uh, era raportul doamnei Matera care a fost amânat la următoarea reuniune. Deci vreau să știu care era termenul limită de depunere amendamentelor pentru acest raport. Președintele, domnul Lamasur, până acum acest termen nu a fost fixat. Uh, Vă mulțumesc pentru atenție, suspend ședința și îi rog pe coordonatori să rămână în sală ca să putem să mai profităm de interpretare timp de un sfert de oră.